Euh, bonjour, je vous propose de, de commencer notre... Bună ziua, vă propun să începem uh, reuniunea noastră din această după-amiază. După cum ați vede, văzut, sunt foarte multe lucruri pe ordinea de zi, mai ales în domeniul mobilității. Poate că am putea să începem cu un mic element uh, important și anume greva de mâine, pentru că mâine probabil multă lume va avea dificultate să ajungă la Parlament. Știți că în toată Belgia avem o grevă în sectorul public și în transportul în comun, deci la nivelul metrourilor și al transportului în comun nu o să fie prea ușor să ajungeți. Începem deci la 9.30 în uh, loc de 9, dar avem nevoie de quorum oricum, trebuie să vedem când se atinge quorumul pentru ca să putem uh, să trecem la vot și după aceea să discutăm despre punctele de pe ordinea de zi. În legătură cu informațiile pe care vreau să vi le dau. Poate Anies ne poate spune ceva despre trilog, despre directiva pentru detașare. Anies, poate poți să ne spui ceva, nu? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau uh, să vă întreb dacă sindicatele belgiene își coordonează grevele cu sesiunile noastre de vot sau dacă e doar o coincidență. Am auzit că va fi o grevă mâine, deci Pentru detașare avem cel de-al uh, șaptelea trilog uh, în agenda noastră pentru miercuri. Eu cred, în general, că putem să spunem că suntem de acord pe acordurile colective, pe remunerație. Am uh, discutat și despre indemnizații și uh, cred că le-am finalizat mai mult sau mai puțin. Avem cinci puncte esențiale care în continuare trebuie negociate și care fac ca Parlamentul și Consiliul și câteodată chiar și Comisia să nu fie pe aceeași lungime de undă. E vorba de detașarea uh, durata detașării 24 de luni pentru Parlament, 12 plus 6 poziția Consiliului și Comisia tot pe 24 de luni. Mai avem uh, o problemă legată de sectorul transporturilor. Un lucru foarte important pentru dezbaterile de aici și de mai târziu. În avizul nostru ample spunem că transportul ar trebui să fie parte din noua directivă. Consiliul a ajuns la un acord oral. Aceasta e a doua chestiune importantă. A treia este baza duală legislativă, temeiul juridic. A patra chestiune, subcontractarea și mai avem și o problemă legată de transpunere și aplicare, uh, unde Consiliul, în loc de cele perioada de 2 ani, lucrează cu 3 sau 4 ani pentru aplicațiile de transpunere. Avem așadar mai multe subiecte care ne uh, țin încă în tensiune. Nu am început considerentele încă la negocieri dar avem un interes puternic din partea Comisiei și din partea Consiliului de a lucra în direcția unui acord general undeva probabil în următoarele săptămâni. Deci simt cum crește presiunea și responsabilitatea pe umerii mei. O să încercăm să ajungem la o poziție echilibrată între cele trei instituții și după aceea vom ști mai multe după miercuri. Mulțumesc foarte mult, Anies. Cred că aveți uh, și o reuniune a raportorilor din Umbra pe 28 la Consiliu și astăzi o întâlnire. Vreau să vă spun și că, din punct de vedere al interpretării, avem toate limbile în afară de finlandeză, bulgară și croată. Aș vrea să o scuz și pe președinta noastră, Marita, care o să vină și ea la un moment dat, dar este în întârziere din cauza avionului. O să fiu eu președinte până când ei reușește să ajungă. Să începem direct cu primul punct de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord. E vorba de raportul cu privire la cerințele de control și norme specifice privind detașarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier. Avem uh, raportoarea Martina Dlabaiova, și vreau să-i dau cuvântul. Te rog, Martina. Mulțumesc foarte mult și bună ziua tuturor! În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru toate amendamentele. Avem 367 uh, de amendamente. După cum știți, subiectul detașării conducătorilor auto este esențial în momentul de față și toate contribuțiile noastre sunt esențiale de asemenea. Am analizat toate amendamentele și am văzut că avem anumite idei creative chiar, care au fost uh, introduse. Trebuie să vedem cum putem să fim creativi și atunci când încercăm să găsim un compromis. Aș dori să vă explic care este abordarea mea față de aviz și cum uh, vom aborda problema între raportorii din umbră. Eu încerc să găsesc o soluție logică și tehnică și să încerc să merg dincolo de diferențele politice. Vreau să creăm reguli pentru sector care sunt controlabile și care pot fi puse în aplicare și um, uh, care fac posibilă această um, posibilitate de a acorda garanții conducătorilor auto. Eu cred că așa ne putem pune cu toții de acord și putem să găsim o soluție pentru a păstra un echilibru. După cum știți, regulile la EMPL cu privire la plătirea uh, Um, celor care oferă servicii prestate derivă din uh, Directiva Generală de Detașare. Această directivă este în revizuire și se discută noile reguli acum, care va include, vor include mai multe uh, reguli decât cea din 96, remunerația, de asemenea și subcontractarea, toate acestea vor fi revizuite. Dar și clauza pe transport va fi inclusă în Directiva Generală. Vom avea un impact puternic pe lex specialis, de aceea, în uh, proiectul meu de aviz, am uh, exclus uh, tranzitul și transportul internațional din domeniul de aplicabilitate al directivei, pentru că nu este corect să aplicăm această directivă lucrătorilor din domeniul transportului uh, dacă cineva poate să-mi explice cum să calculez, cum să pun în aplicare astfel de reguli pe cineva care schimbă țara la fiecare oră și care oricum trebuie să respecte diferite reguli de uh, timp de conducere și timp de odihnă sau de reguli legate de cabotaj, poate că atunci mi-aș schimba opinia, dar eu nu cred că se poate pune în aplicare așa ceva concret. Pe de altă parte, având în vedere problemele pe care le-am uh, indicat, uh, le-am le indicat anumite state membre, eu am inclus totuși cabotajul de la ziua 1, începând cu ziua 1 în directiva privind detașarea, având în vedere că are o natură mai stabilă. Dacă plecăm de la aceste puncte, există foarte multe opinii care au fost exprimate de către colegi și trebuie să găsim o soluție comună. Lex specialis este necesară, și trebuie să rezolvăm problema care a fost creată de către aplicarea non neuniformă a directivei de detașare și regulile sale și acest lucru se întâmplă deja de mai mulți ani în statele membre. Având în vedere ce au înaintat colegii ca amendamente și având în vedere primul schimb de opinii pe care l-am avut cu raportorii din umbră, eu chiar cred că trebuie să găsim o soluție comună, o bază comună și că vom putea să găsim această bază comună. Trebuie să arătăm exteriorului Parlamentului că putem lucra la soluții fezabile care pot merge dincolo de latura politică. Aceasta este abordarea mea generală, dar oricum mă bucur foarte mult să aud părerea colegilor și voi uh, trage concluzii mai târziu dacă este cazul să comentăm pe anumite propuneri. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum din partea PPE, domnul Ekman. Mulțumesc, domnule președinte, foarte mult. În primul rând, Aș vrea să îmi cer scuze pentru faptul că colega noastră, doamna Danuta Iaslovețca, nu poate să fie prezentă. ei are aceeași problemă ca și președinta, este întârziat sporul dânsei. Acesta e singurul motiv care a împiedicat-o să nu ajungă la timp, să ajungă la timp la această reuniune. ei m-a rugat să transmit poziția pe care a pregătit-o. Dragi colegi, Sectorul transportului este un uh, sector uh, specific caracterizat printr-o mobilitate foarte ridicată a lucrătorilor. Iată de ce avem nevoie tocmai aici de reguli clare care sunt uh, inteligibile și care sunt ușor de pus în aplicare și controlabile. Avem nevoie de reguli care să permită un control al acestui sector care să devină unul competitiv în Uniunea Europeană. Eu mă ocup de mulți ani de detașare și pentru mine e clar că acest subiect nu e ușor deloc o punere în aplicare totală a regulilor care au fost elaborate pentru lucrătorii staționari, de exemplu în domeniul construcțiilor, nu poate să se facă și în domeniul transporturilor. Amendamentele care au fost înaintate sunt foarte diverse, nu există o majoritate pentru o poziție unitară. De aceea, eu mă bucur foarte mult că toți raportorii din umbră s-au arătat disponibili să discute neutru și la rece subiectul și să lase deoparte considerentele de partid. În următoarele săptămâni o să facem mai multe propuneri despre transportul internațional și despre cabotaj, o să ne mai uh, analizăm pe cele existente și sper să găsim o soluție de compromis uh, despre felul în care trebuie aici aplicate regulile de detașare. Un alt subiect foarte important este controlul, dar și punerea în aplicare a regulilor. Eu mă bucur, foarte mult că avem amendamente pozitive. Se pare că suntem uh, pe aceeași lungime de undă despre faptul că și Comisia a uh, elaborat un document care să devină standard, pentru că aceasta duce la o simplificare a aspectelor de sarcini birocratice. Noi, PPE-ul, vrem controluri stricte și vrem o colaborare foarte bună între statele membre. Eu uh, sunt convins de faptul că vom putea să dăm declarațiile la nivel electronic. Foarte mulți deputați au propus acum ca sistemul să funcționeze în cadrul sistemului EMI de piață unică și de informație. Eu zic că e o soluție foarte eficientă pentru că astfel datele pot fi înregistrate foarte repede și pot fi actualizate la fel. Eu sper să reușim să elaborăm o propunere comună cât de repede pentru uh, indemnizații, și, uh, pentru remunerație și pentru contractele de muncă. Mă bucur că documentele trebuie să fie verificate la sediul firmei, pentru că astfel de controle pe șosele nu sunt un lucru pozitiv. Mulți colegi au făcut această propunere. Să nu uităm că punerea în aplicare a directivei conține indicații foarte clare despre cum trebuie făcut controlul în folosirea sistemului EMI de care ziceam înainte. Elaborarea unor soluții pozitive însă implică o responsabilitate puternică din partea noastră, dar și deschidere. Faptul că în legătură cu elaborarea directivei, nu există încă un acord, nu ne ajută prea mult. Trigologurile sunt însă încă în curs și să nu uităm că noile reguli se vor referi și la sectorul transporturilor. De aceea trebuie acum, în liniște, să analizăm regulile uh, care merg în direcția transporturilor în această directivă și să vedem dacă corespund uh, specificității activității din domeniul transportului. Unele chestiuni arată că în cazul uh, sectorului transportului, care este foarte mobil, va fi foarte dificil să aplicăm regulile pentru detașarea pe termen lung, la fel și regulile pe contractele tarifare, care nu au uh, o um, o aplicabilitate uniformă. Aceasta duce la o sarcină administrativă suplimentară fără să aducă cu adevărat un plus valoare pentru lucrători. Sper ca toți colegii să țină cont de aspectele acestea. Provocarea pe care o avem aici în față este foarte mare, am o senzație de responsabilitate pe umerii mei și uh, trebuie să avem în același timp și o clar viziune. Mulți colegi au atras atenția asupra firmelor, firmelor uh, cutie poștală, uh, societățile paravan, care, mai ales în cadrul șoferilor pentru uh, vehiculele de 3,5 tone duc la o iluzie de independență, mai ales în statutul respectivilor lucrători. Eu zic că avea o colaborare foarte bună, mai ales cu, colabora- cu comisia noastră. Mulțumesc pentru și de doamna Hime. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau doar să vă amintesc uh, care a fost punctul de plecare. Vorbim despre oameni aici, vorbim despre ființe umane care lucrează foarte din greu. Când lucrezi uh, foarte din greu, chiar în domeniul tranzitului, în domeniul cabotajului, dar și în transportul internațional. Deci, e vorba de condițiile de muncă a, și de securitatea persoanelor care lucrează în acest mediu. N-ar fi bine, deci, dacă acum am încercat să găsim criterii foarte uh, limitate, care sunt foarte greu de controlat, uh, să spunem aici e cabotajul, dincolo e altceva, Trebuie să ne uităm uh, cât timp stau acești oameni în uh, camion. Pot dormi bine? Sunt într-o situație în care se poate numi o muncă demnă, o muncă cu condiții umane? Nu e vorba neapărat numai de trafic, de mobilitatea acestui sector, ci e vorba de aceste persoane care sunt acolo, în camioane. Acesta e motivul pentru care în comisia noastră am decis că atunci când vorbim despre detașare, trebuie să vorbim despre toată lumea care participă la detașare și despre situația lor. Toți au nevoie de protecție. Iată de ce suntem aici pentru a discuta subiectul. Aș dori să mă refer la uh, Um, reuniunea raportorilor din umbră pe care am avut-o și vreau să-i mulțumesc foarte mult raportoarei noastre, doamna Martina Dlabaiova, pentru că am avut senzația că, sigur, suntem aici și avem abordări diferite, din partide diferite, din grupuri politice diferite, dar uh, cred că în uh, comisia noastră să avem în continuare o abordare constructivă. Suntem unii lângă alții aici pentru că vrem să găsim un compromis și nu vrem numai să vorbim despre pozițiile uh, pe care le reprezentăm. Eu consider că aici sunt la datorie pentru a putea găsi o soluție și sper că aceasta să fie și abordarea data viitoare când încercăm să găsim un compromis în legătură cu subiectul. Un lucru e foarte important. Compromisurile ar trebui uh, să le găsim, într-adevăr, iar uh, toată lumea care conduce un uh, camion ar trebui să aibă un avantaj aici având în vedere dublul temei juridic pe care ne bazăm. Nu numai că trebuie să fim gata să găsim compromisuri, dar trebuie să nu uităm că și controlele trebuie să fie îmbunătățite și trebuie puse în aplicare. Avem directiva punerii în aplicare, dar are multe lacune și din câte văd eu, nu numai directiva de punere în aplicare e problema, ci detașarea ca atare care trebuie să fie rezolvată. Ne-am dat seama și că la Consiliu se negociază zile. Oarecum trebuie să ne întrebăm dacă cu adevărat îi protejăm pe cei care uh, conduc în camioane purtând această discuție despre zile, eu zic că trebuie să considerăm atunci când găsim o soluție că uh, trebuie să fie aleasă soluția prin care ei sunt cel mai bine protejați. Mulțumesc! nimeni din partea ECR-ului, așa că acum din partea GUE, dau cuvântul doamnei Carel. Mulțumesc. <clears throat> Îmi cer scuze pentru Patrick, care n-a putut fi prezent. În ceea ce privește poziția noastră, mulțumesc doamnei raportor pentru observații și pentru propunere. În ceea ce privește grupul nostru, vrem să vedem cum uh, putem ajuta pe angajați să primească plata corespunzătoare, cum îi putem proteja cel mai bine. În, acest, uh, în această direcție se îndreaptă amendamentele noastre. Dorim să existe condiții bune pentru toți participanții și dorim ca statele membre să aibă mai multe posibilități pentru a controla mai bine situația. De aceea venim cu două propuneri. Dorim să extindem domeniul de aplicare și să ne asigurăm că mulți uh, angajați sunt protejați corespunzător. Țările trebuie să poată desfășura un control mai bun și să urmărească rezultatele și credem noi că astfel îi putem proteja cel mai bine. Regulile noi, valabile pentru detașare, ar trebui să uh, ajute în spiritul concurenței și acestea sunt ideile pentru verzi, doamna Renche. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc Martinei pentru text, mulțumesc celorlalți raportori din umbră, cred că am avut uh, o bună discuție în uh, ședința anterioară. Înainte de a spune câteva cuvinte, aș vrea să vă atrag atenția asupra șoferului ceh care lucrase ca subcontractor pentru Deutsche Post în Germania și a fost a, a dat în judecată pentru că la control a constatat din informațiile care i s-au dat că de fapt ar trebui să, plăte- să primească salariul minim din Germania. Și de fapt nu primea asta, ci primea o treime din salariul minim. Și împreună cu Confederația Sindicală a dat în judecată și atunci uh, poșta germană Deutsche Post a hotărât să-i plătească diferența uh, și retroactiv. Și eu cred că acest uh, caz din păcate nu a fost o decizie instanțe sau a ajuns la un acord în afara instanței, dar arată clar că e nevoie de mai multă claritate juridică și că, iată, există multe domenii neclare, nu le-am clarificat încă la nivel european și cred că avem această sarcină să venim cu legislație, să permitem controle să existe și să uitându-mă totuși la propunerea comisiei, eu nu cred că duce la mai multă claritate. Atât din partea lucrătorilor, cât și din partea IMM-urilor sau unor companii mai mici chiar, care nu au un departament juridic prea mare, se creează mai mult caos. Nu există o înțelegere prea clară și, cu regula celor trei zile, nu vom ajuta IMM-urile să implementeze aceste reguli. Și deci nu vom reuși să creăm o situație mai bună pentru angajați. De aceea, după părerea mea, reguli clare, aplicabile, ar fi cel mai important punct. Și, referindu-mă la cele spuse de colegi, ce ar putea ajuta IMM-urile să cunoască regulile mai bine și să le implementeze, Cred că ceea ce discutăm în acest moment e să creăm transparență mai mare prin site-ul unic național, foarte util în cazul transportului. Și cred că legătura se va face dacă discutăm cu ce se întâmplă la fața locului, ce se întâmplă pe șosele, un uh, tahograf digital la fel. Toate aceste aspecte trebuie avute în vedere. Și aici suntem în mare de acord, mă bucur că au spus-o și alți colegi, toate măsurile de control necesare pentru a ne asigura că regulile sunt respectate trebuie să fie posibile. Altfel nu ajungem să ne asigurăm că regulile sunt transpuse și respectate. Și asta trebuie spus foarte clar, să fie o listă deschisă de măsuri de control în această legislație. Mulțumesc. Pentru FDD, văd că nu avem uh, alte persoane. Domnul Dominic Martin. Merci beaucoup. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, Martina. Apreciez munca enormă pe care ați depus-o și apreciez și felul în care ne-ați ascultat și ați preluat ideile noastre. La început m-am opus ca uh, transportul rutier să nu fie cuprins în directiva lucrători detașați. De ce? Pentru că există problema capotajului, care în mod clar va duce la o concurență neloială între operatorii naționali eu sunt din Franța, sunt francez și nu mi-e rușine să spun uh, mai întâi prioritate pentru francezi. Dar constat că din de 18 ani încoace, 20.000 de locuri de muncă s-au pierdut în acest sector și în mai puțin de 10 ani, o treime din întreprinderile de transport internațional pur și simplu au dispărut. Și aceasta este și logica amendamentelor noastre. Soluția e simplă. E suficient să interzicem cabotajul. Și așa cum a spus și oratoarea precedentă, nu mai avem acest fenomen cu regula celor 3 zile, 5 zile, 6 zile, când, într-adevăr, șoferii rutieri sunt pur și simplu exploatați. E suficient să interzicem cabotajul. Da, uitați, avem o întreprindere care trebuie să livreze dintr-un stat A într-un stat B în Uniunea Europeană, un transportator rutier internațional obține piața respectivă, efectuează livrarea și, dacă e bun, atunci încearcă să se întoarcă cu marfă, nu gol în camion, în așa fel încât să livreze o altă comandă într-un alt stat membru. Și acesta e motivul pentru care Uh, dacă reușim să fim de acord asupra acestui punct, Martina, atunci cu siguranță vom găsi o soluție simplă. Apoi, în ceea ce privește tahografele, ha, o întreagă poveste, credeți că ar fi într-adevăr necesar să controlăm uh, timpul petrecut uh, pentru a conduce, de repaus, întoarcerea în țara de origine? Vreau să vă amintesc că există niște norme, norme de mediu, norme sanitare, norme referitoare la bunăstarea animalelor, norme de securitate și toate aceste lucruri le ignorați pur și simplu. Evident că trebuie ca șoferul respectiv să fie protejat pentru că e ființă omenească, așa cum ați spus. Dar nu uitați restul. Uitați-vă și la ceea ce transportă șoferul respectiv. Și mai e și altceva. Felul în care sunt utilizate infrastructurile noastre rutiere. Știm că există accidente cam peste tot. De ce? Pentru că autostrada costă scump și atunci pleci pe drum național, pe șosea națională, unde nu mai plătești nimic. Nu mai plătești nimic țării în care, uh, pe care o traversezi. E bine, și asta ar trebui la un moment dat să fie luat în considerare. Și uh, transportatorii aceștia low cost uh, ar trebui să participe și ei la amenajarea infrastructurilor și întreținerea lor. Uitați-vă la o țară precum Elveția. În Elveția nu există peaj uh, sau vinietă care trebuie să fie plătită uh, pentru autostrăzi. Asta pentru cetățeni elvețieni. Deci ce, toți cei care vin din afară trebuie să plătească. Acum, eu cred că ar trebui că toți cei care traversează Franța, pentru că e țara mea și o iubesc foarte mult, ar trebui să poată și ei, venind din afară, să participe la cheltuielile pe care le provoacă. Iată, Martina, în mare, Uh, cam cum stă treaba cu cele 29 de amendamente pe care noi le-am înaintat. Mulțumesc! Monsieur Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac doar o declarație pe cele trei texte, de fapt, pe care le vom examina astăzi, pentru că, în fond, e vorba de același pachet. Mai întâi aș dori să mulțumesc celor trei raportori, doamna Dlabaiova, colegul George Bach și colega Veronica Lope Fontanier pentru munca pe care au realizat-o pe aceste trei documente, în numele meu personal, dar și în numele deputaților uh, PPE din Franța, membri în Comisia pentru Ocupare. Regret totuși că anumite propuneri nu sunt suficient de ambițioase, după părerea noastră, pentru că nu se, ancrea, nu se ancorează în realitatea transporturilor internaționale rutiere. Uh, Împreună cu colegii din Franța am depus anumite amendamente și vreau să amintesc punctele principale asupra cărora nu vom ezita să ne luptăm de-a lungul negocierilor. Mai întâi, și acesta e punctul asupra care aș dori să insist cel mai mult. Trebuie mai întâi să integrăm în sfera de acoperire a regulamentelor 1076 uh, din 2009 și celălalt regulament în ceea ce privește condițiile de acces la piață, acele autovehicule cu o masă inferioară de 3,5 tone așa numitele uh, vehicule utilitare legere. Dincolo de uh, ce am constatat eu pe șosele și din concluziile pe care le-am uh, tras eu, există un studiu publicat în februarie anul trecut care demonstrează că aceste autovehicule sub 3 tone și jumătate reprezintă 85% din autovehicule utilizate în transportul rutier. În consecință, mi se pare mai mult decât esențial, având în vedere cât de reprezentative sunt acestea, să fie integrate în sfera de acoperire a regulamentelor, în așa fel încât să asigurăm o cooperare, o concurență loială între toți operatorii. Cu alte cuvinte, ne dorim ca aceste autovehicule sub 3 tone și jumătate să fie supuse tuturor obligațiilor uh, care decurg din aceste regulamente, așa cum se întâmplă și cu uh, camioanele de peste 3 tone și jumătate. Uh, sunt de părere de asemenea că acest tip de autovehicul ar trebui să intre sub sfera de acoperire a regulamentului din 2006 referitor la exigențele uh, referitoare la timpul de repaus și de lucru și același studiu la care m-am referit e de părere că aceste autovehicule sunt responsabile de 78% din accidente, comparativ cu 6% pentru camioanele de peste 3 tone și jumătate. Și, de fapt, jumătate din uh, accidentele rutiere sunt uh, datorate oboselii și a faptului că a neatenției. Faptul că aceste autovehicule legere nu sunt supuse obligațiilor și depășesc limitele impuse de legislația actuală creează astfel o concurență neloială între diferiți operatori în funcție de volumul de transport și duc și la spărirea nesiguranței rutiere și la niște condiții de lucru alarmante și periculoase pentru lucrătorii din domeniu. Așa că vreau să mulțumesc colegul, uh, sau colegului George Bach, care în proiectul său de aviz pe care îl vom examina un pic mai târziu, e bine, uh, merge în direcția potrivită în ceea ce privește integrarea acestor vehicule utilitare, autovehicule utilitare legere uh, în sfera de aplicare a acestor regulamente. Noi împreună cu colegii din Franța am cerut să se deplafoneze numărul de operatori acțiuni de capotaj. Cerem ca acesta să fie strict încadrat. O singură operațiune de capotaj pe zi, tocmai pentru a evita astfel de operațiuni uh, cu camion gol și pentru a lupta împotriva capotajului sistematic. Măsura aceasta ne va permite să reducem și caracterul nomad al șoferilor, să le asigurăm condiții de lucru decente și să avem o concurență loială între aceștia, respectând și principiul fundamental de liberă circulație. Și în numele delegației PPE din Franța, aș vrea să vă spun că regimul Uh, lucrătorilor detașați trebuie să se aplice tuturor șoferilor rutieri și asta din prima zi a operat, unei operațiuni de transport de mărfuri la nivel internațional. În ceea ce privește tahografele, noi vrem ca să se instaureze aceste tahografe inteligente până în 2023 pentru a ușura controlele și datorită lor ne dorim ca normele digitale, datele digitale să reprezinte o normă și acestea să fie utilizate pentru o mai bună cooperare și schimb de opinii și informații între autoritățile competente în diferitele state membre. După cum am propus noi, statele trebuie să se bize pe instrumente deja existente, cum ar fi platforma de luptă împotriva muncii nedeclamarate și uh, să se bize și pe autoritatea europeană din domeniu. Cerem de asemenea să existe măsuri de control și de luptă împotriva stabilirii și înființării unor societăți de tip cutie poștală, tocmai prin consolidarea criteriilor de acces la această meserie și prin uh, verificarea întreprinderii înființată într-un stat membru. În concluzie vreau să subliniez că dorința noastră a delegației franceze din partea PPE este să avem o concurență loială între diferiți operatori de uh, transportatori de mărfuri prin aplicarea uniformă a legislației. Libera circulație în piața internă nu poate fi utilizată pentru a justifica niște uh, Uh, abuzuri care ar duce la un prejudiciu imens, mai ales în ceea ce privește încrederea între statele membre și față de cetățeni. Există de asemenea un, o miză economică, dar și o miză juridică și socială, pentru că trebuie să protejăm lucrătorii din domeniu și să le asigurăm condiții de lucru demne și să le garantăm securitatea rutieră atât pentru ei cât și pentru ceilalți utilizatori. Și să acordăm o atenție deosebită faptului că acești lucrători sunt extrem de mobili. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru acest aviz. Cred că noi toți putem susține anumite părți ale propunerii, pentru că până la urmă obiectivele noastre sunt aceleași. Dorim să îmbunătățim situația lucrătorilor, dorim să îmbunătățim condiții de lucru și salariile. Toate acestea obiective pe care le putem susține cu toții și mă alătur și eu acestei idei. Însă mai sunt și alte elemente unde va trebui să stabilim uh, niște limite în domeniul concurenței, de exemplu, dar și în alte puncte. Trebuie să dăm dovadă de curaj. Am câteva amendamente și aș dori să le explic. Cred că competitivitatea și libertatea calitatea serviciilor nu pot fi restricționate. Trebuie să încercăm să diminuăm sarcina administrativă cu care se confruntă aceste companii. Spre deosebire de delegația franceză, delegația maghiară consideră că muncitorii sunt uh, lucrători mobili, nu detașați și așa ar trebui să arate uh, regulamentul acesta. Și n-ar trebui să uh, amestecăm practici ilegale și să le considerăm eficiente dintr-o dată. De asemenea, trebuie să avem în vedere dumpingul social. Parlamentul nu a reușit încă să definească dumpingul social. De asemenea, trebuie să combatem conceptul de activități ilegale, de muncă ilegală. Dacă mergem pe această opțiune, vom fi mult mai eficienți. Aș mai dori să vă atrag uh, atenția asupra unui fapt pe care cred că putem cu toții să ne punem de acord, și anume diferitele texte juridice pe care le discutăm acum. Ar trebui să le armonizăm înaintea intrării în vigoare, astfel încât rezultatul final să nu fie unul haotic. Mulțumesc. Domnul Michael Tentin. Cu microfon, vă rugăm. Mulțumesc, domnule raportor din umbră, pentru buna cooperare. Trebuie să lăsăm emoțiile deoparte și să nu purtăm o discuție înflăcărată. Nu e vorba aici de diferențele est-vest, ci de standarde minime pentru controle atât la companii cât și la angajați, la transportatori, indiferent de unde provin. Am spus asta și în uh, amendamentele mele la Emplă. Cred că numai așa putem crea un cadru care să dea o șansă de supraviețuire IMM-urilor pe termen lung. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Soceva. Mulțumesc. Eu cred că regulile ar trebui să fie mai transparente și de aceea cred că astfel de operațiuni de transport nu ar trebui să facă uh, obiectul regulilor cu privire la detașare. Dacă însă majoritatea nu e de acord, atunci ar trebui să lucrăm cu o perioadă mai scurtă uh, decât ce o pe care o propune Comisia. Altfel, lucrăm cu niște elemente disproporționate. După părerea mea, două zile e o perioadă nepotrivită și ar trebui să simplificăm și metoda de calcul. Am propus niște amendamente și le susțin pe cele care extind acest plafon. Eu cred că 9 zile propuse de Danuță uh, ar fi o perioadă mai rezonabilă. Eu aș calcula un plafon în ore care ar fi mai corect și ar fi mai ușor de calculat. Ar trebui să ne mai gândim și la povara administrativă pentru companiile de transport. De aceea propun uh, să se introducă un calculator online care să ajute companiile să-și calculeze salariile din fiecare stat membru. Și deci acest calculator ar trebui să fie la dispoziția oricui, gratuit, și cred că trebuie să garantăm reguli clare, iar sarcina administrativă să fie cât mai mică cu putință. Acestea ar fi așteptările mele. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Bach. Mulțumesc, Claude. Mulțumesc, domnule președinte. Eigentlich auch der Berichterstatterin, äh, meine Mulțumesc, domnule raportor. Un dosar foarte complicat. Încearcă să-și facă treaba foarte bine. Nu vreau să repet tot ce au spus copii, colegii, uh, au descris foarte bine problema și au arătat deja cum sunt uh, legate între ele diferitele elemente. Două puncte sunt importante pentru mine. Pentru mine, uh, șoferii sunt detașați, nu e niciun dubiu. În al doilea rând, și s-a spus în repetate rânduri că ar trebui să fie clar că nu trebuie să avem aici uh, metode prea complicate de calcul și de aceea trebuie să includem și cabotajul, foarte clar, a spus-o și doamna raportor, excludem tranzitul, de acord, dar când vorbim de transport internațional, cred că companiile elaborează modele foarte complicate și trebuie deci să includem și transportul internațional și asta încă din prima zi. Mulțumesc, tu ai fost ultimul vorbitor și dau acum cuvântul doamnei Lamealova. Cred că aveți uh, pe ce discuta, aveți destul de lucru. Mulțumesc! Așa cum ați văzut, există păreri foarte diferite, puncte de vedere diferite. Mulțumesc uh, intervenienților. Cred că avem într-adevăr o mare provocare în față, dar cred că putem reuși. A fost important important ce am avut de auzit. Mă bucur că cu toții gândiți constructiv și că vrem să, gândim, să găsim împreună soluții pragmatice. Eu încă sper că vom reuși să găsim o soluție dincolo de numărul de zile. Dacă ne concentrăm doar pe numărarea zilelor, pierdem imaginea de ansamblu a problemei. Cineva a mai spus, pe de o parte, protecția uh, lucrătorilor și pe de altă parte, libera mișcare a serviciilor. Trebuie să găsim un echilibru. Niciodată nu, veți, nu mă veți auzi spunând că trebuie să facem una sau cealaltă. Trebuie să găsim un echilibru. Așadar, cei care v-ați referit doar la protecția lucrătorilor, gândiți-vă și la echilibrul cu libera mișcare a serviciilor. De asta avem nevoie de acord și cu măsurile care trebuie să fie concrete și simplificate și susțin asta pentru că trebuie să evităm situații arbitrare de control. Terry, despre cazul uh, german, știrile din Cehia ne spun că avem peste o mie de șoferi cehi în peste o mie de șoferi uh, gata să intre în grevă. E vorba aici de formule de calcul, de diferite alte costuri și vreau să mai spun că compania care l-a angajat pe acest ceh era austriacă, iar când șoferul a încercat să discute cu compania mamă, a fost dat afară și atunci s-a recomandat să uh, meargă în instanță împotriva companiei poștă germană. Trebuie să avem certitudine juridică și să spunem lucrurilor foarte clar pe nume, pentru că, iată, lucrurile sunt interpretate în diferite moduri. În încheiere, vă pot spune că ne întâlnim și încă în această săptămână cu colegii raportori din umbră, joi, și sper să fiți prezenți cât mai mulți, chiar dacă știu că va fi dificil după mini-plenară, după voturi, dar uh, vă aștept și sper să lucrăm constructiv, iar înainte de întâlnire vă voi da câteva opțiuni la care mă gândesc pe baza propunerii grupurilor dumneavoastră. Vă rog să mă credeți, mă cunoașteți, știți de unde am plecat și cât de constructivă doresc să fiu. Așa că haideți să mă ajutăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Votul va avea loc 26, 27, 28 martie în comisie, pe 24 mai și în ședința plenară încă mai trebuie să confirmăm. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba tot de un punct referitor la transporturi și mobilitate e cel referitor la modificarea regulamentului 561-2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnică și săptămânale maxime, pauze minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a regulamentului 165 bară 2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor. Dau imediat cuvântul domnului Bach. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc colegilor încă de la început pentru amendamente. Vă mulțumesc pentru că se implică pentru îmbunătățirea sectorului nu doar a condițiilor de lucru, ci și a siguranței pe șosele. Lucrurile se află într-o strânsă legătură. Am avut deja două întâlniri cu raportorii în umbră. Mă bucur că colegii sunt de acord și că problema e de fapt în transpunerea regulilor și că, da, și că lipsește cooperarea între statele membre. Înțeleg că trebuie să ne folosim de această ocazie pentru a cere mai multă flexibilitate, însă cred că regulile sunt recunoscute, lumea cunoaște regulile uh, și-au adaptat metodele de lucru și n-am mai văzut de mult o cerere de elaborarea unor reguli noi. Sunt gata să lucrez în spiritul unui compromis. Avem nevoie de un uh, compromis suportat de cât mai mulți. Probabil nu vom găsi un compromis suportat de toată lumea dar trebuie să ne facem auziți și în uh, Comisia de Transport. Acolo se va da următoarea luptă. Aș dori să subliniez câteva puncte. S-a vorbit de perioada de referință de 4 săptămâni în care pot lucra 180 de ore. E o limită pentru mine, nu pot accepta asta ar înrăutăți condițiile de lucru pentru muncitori și siguranța pe șosele până la urmă. Colegul Julom Ravrieu a spus-o deja, modelul de afacere s-a modificat către autoturisme mai mici, numărul acestora crescând, evident, și cred că este necesar să fie incluse în domeniul de aplicare a regulamentului. Acum, de la ce dimensiune sau în ce condiții sau introducerea tahografelor, mă rog, asta n-am finalizat încă. În ceea ce privește așa numitul cabin van, știu că în acest moment nu există suficiente locuri de parcare corespunzătoare dar cred că, cu, că putem lucra cu o perioadă de transpunere suficient de lungă. Sunt și raportor din umbră la Eurovinietă și lupt pentru ca veniturile din Eurovinietă să fie folosite în îmbunătățirea parcărilor și a locurilor de odihnă. Un subiect controversat este perioada de pauză, de odihnă, fie că are loc acasă, fie într-un alt loc ales. S-a discutat ce înseamnă un loc privat. Avem nevoie de definiții cât mai clare cu putință, pentru că, așa cum s-a văzut, regulile neclare sunt criticate de toată lumea. Încă două aspecte finale. Obiectivul nostru este să punem capăt acestei vieți de nomazi și cred că și companiile au de jucat un rol. Planurile de lucru se fac cu mult timp înainte și ar trebui să fie posibil ca um, aceste călătorii să se facă în asemenea fel încât șoferii să se poată întoarce la intervale regulate acasă. Obiectivul nostru trebuie să fie să facem sectorul mai atrăgător pentru a combate lipsa de șoferi. Iar în ceea ce privește tahografele inteligente, un ultim cuvânt, termenele prevăzute aici nu sunt acceptabile de mine. 15 ani e, nu, nu poate fi acceptat. Perioada trebuie scurtată, mai ales că instalarea și instalarea ulterioară presupun costuri. Și cred că avem nevoie de o perioadă de trecere potrivită. Vorbim de 2021-2023 ceea ce cred că e logic. Dincolo de aceasta, însă, 2034 nu poate fi acceptat. Mulțumesc încă o dată colegilor pentru munca depusă și mă bucur de continuarea cooperării. SND, Monsieur Christensen. Mulțumesc din partea Socialiștilor și Democrația, domnul Christensen. Very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o pe acest dosar. Avem o răspundere să găsim soluții care vor construi punți între diferitele poziții și vreau doar să subliniez că prioritatea mea principală este următoarea. Sunt de acord că perioada de referință pentru a calcula perioada de repaus ar trebui să fie în continuare de două săptămâni. O extindere a acestei perioade de referință va avea consecințe negative asupra condițiilor de lucru și asupra siguranței rutiere. Trebuie să ne asigurăm că șoferii nu vor dormi pe durata weekendului în uh, camion, ci vor dormi acasă în condiții decente sau uh, acolo unde uh, le oferă condiții uh, Uh, angajatorul. Trebuie să ne asigurăm că vom avea posibilitatea pentru acești șoferi să se întoarcă acasă, cel puțin o dată la trei weekenduri alături de familiile lor. De asemenea, trebuie să se respecte regulile dacă se efectuează transport internațional. În momentul de față există o portiță de scăpare care trebuie rezolvată și, de asemenea, e nevoie de implementarea de plină a tahografilor inteligente de îndată ce va fi posibil, pentru că e un element cheie pentru a consolida regulile pe care le uh, schițăm în momentul de față. Aștept cu nerăbdare cooperarea noastră viitoare. Mulțumesc! Mulțumesc. Bănuiesc că nu e nimeni din partea ECR. Din partea ALDE, doamna de la Baiova. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și pe aceste trei uh, dosare Admir colegii care au reușit să intervină doar pe un singur dosar, pentru că toate cele trei texte sunt uh, interconectate. E greu să te concentrezi doar pe un aspect. Am să încerc să le abordez. Uh, împreună. În orice caz vreau să mulțumesc domnului Bach pentru că a organizat uh, ședințele cu, de, cu raportorii din umbră. A fost foarte util și foarte interesant și vă mulțumesc și pentru primul, uh, prima versiune a amendamentelor de compromis. Sunt în continuare multe lucruri ce trebuie discutate, sunt multe aspecte pe masa de discuții și vreau să le subliniez pe scurt. Trebuie să ne gândim foarte atent când vom face amendamentele de compromis pentru a ne asigura că regulile pe care le vom adopta vor avea un efect pozitiv și că vor îmbunătăți condițiile de lucru ale șoferilor și în același timp nu vor îngreuna nici viața întreprinderilor și a firmelor. În momentul de față, îngrijorarea mea principală se referă la amendamentul de compromis destul de restrictiv în ceea ce privește perioada de repaus. E vorba de compromisul 15 știind foarte bine că există o lipsă de facilități de parcare uh, uh, și de cazare de-a lungul autostrăzilor în Europa și nu știu dacă se va putea pune în aplicare o astfel de regulă atât de restrictivă. Chiar dacă ea pare să fie un pas eroic uh, Uh, pentru a permite șoferilor, și citez uh, din, uh, din ceea ce scrie în amendamentul de compromis, să permită șoferilor să doarmă în condiții decente în loc să doarmă în cabinele autovehiculelor. Nu știu dacă e fezabil acest lucru. Apoi, în ceea ce privește vehiculele uh, utilizate de mai puțin de 3,5 tone, cuprinderea lor, ar fi bine totuși să avem și câteva statistici, niște dovezi care să justifice includerea unor astfel de autovehicule în sfera de acoperire a regulamentului din 2006. Multe alte aspecte cruciale încă nu au fost discutate împreună cu raportorii din umbră, vor fi probabil în zilele următoare, dar vreau să subliniez încă o dată faptul că eu cred că e nevoie de mai multă flexibilitate pentru lucrători și firme uh, în ceea ce privește perioada, perioadele de lucru. Evident, acest lucru nu trebuie să se facă pe spuza reducerii calității condițiilor de lucru ale șoferilor, dar în același timp trebuie să prevedem niște situații în care uh, șoferii își încep ziua de muncă foarte devreme și conduc pe perioade foarte lungi um, în care nu pot să se odihnească pentru că se pot afla în trafic sau deci clar că pentru astfel de situații e nevoie de flexibilitate și apoi trebuie să discutăm și despre situațiile în care șoferii trebuie să se întoarcă, să doarmă acasă sau să doarmă într-o altă parte, în, au fost niște amendamente din partea colegilor care au sugerat că astfel de cheltuieli ar trebui să fie suportate de firme. Aici aș vrea să vă amintesc că există deja trei aspecte uh, reglementate de directiva lucrătorilor detașați, așa că trebuie să evităm să adăugăm astfel de uh, elemente în acest aviz. Însă aștept cu nerăbdare cooperarea noastră în următoarele zile și săptămâni și am să încerc să fiu cât mai pragmatică și constructivă cu putință. Mulțumesc! Merci pour la GUE, Madame Bermejo. Mulțumesc și acum din partea GUE, doamna Lopez Bermejo. Eh, președinte, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru munca realizată și pentru eforturile pe care le-a depus pentru a încerca să ajungă la amendamente de compromis care să îmbunătățească condițiile de muncă ale șoferilor. Și uh, e clar că e ceva bun pentru ei, mai întâi, fără nicio îndoială, și e bun și pentru efectele asupra securității rutiere din punctul meu de vedere, mergem în direcția potrivită și se pun în centrul uh, negocierilor interesele lucrătorilor, pentru că ei sunt în fond cei care conduc și care dorm în camion și care ajung acasă după ce au uh, traversat întreaga Uniunea Europeană. Deci pentru ei trebuie să lucrăm. Acum, Totuși, suntem de acord asupra faptului că trebuie să menținem normele de uh, repaus săptămânal așa cum figurează în momentul de față și că trebuie îmbunătățite condițiile de parcare și facilitățile pe autostrăzi uh, și suntem de acord și cu faptul că uh, firmele sunt cele care trebuie să suporte cheltuielile de odihnă și de întoarcere acasă ale șoferilor. Acum, nu trebuie să uităm problemele cu care se confruntă regulamentul în momentul în care discutăm despre perioadele de repaus și de uh, șoferie. Eu cred că este foarte important ca tahografele inteligente să fie instalate cât mai repede cu putință, în orice caz, să nu se depășească anul 2021, pentru că e clar că acestea trebuie să fie prezente în toate camioanele și să ne permită să avem un control. Un alt aspect la care aș dori să mă refer și pentru care vreau să subliniez poziția noastră, e necesitatea de a evita derogările de la aceste norme. Când vorbim despre vehicule uh, legere, e nevoie de un temei juridic. Și cred că aici șoferii nu sunt acoperiți, așa că trebuie să fim foarte prudenți. Asta se întâmplă de asemenea și cu acele derogări acordate unor uh, șoferi de autovehicule necomerciale. Deci, șoferii trebuie să fie protejați de aceste norme, pentru că are un contract de șofer, indiferent ce are sau nu în, uh, în uh, camion. Deci trebuie să consolidăm această poziție. Știu că mai avem multă muncă de realizată în următoarele zile și, evident, vă spun, vă repet încă o dată că sunt gata să uh, lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a consolida amendamentele de compromis. Mulțumesc din partea vestelor, doamna Deli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, dragă George. Înainte de toate, vreau să vă felicit ca și raportor pentru munca dumneavoastră și raportul nostru excelent, care e foarte complet și ca și dovadă, uitați-vă, numărul mic de amendamente pe care grupul verzilor l-a depus pe raportul nostru ca și dumneavoastră, sunt de părere că nu trebuie să extindem perioada de referință propusă de Comisia Europeană pentru repaus, care are un impact foarte negativ asupra condițiilor de lucru ale șoferilor rutieri. Și mai ales, și vă spun asta ca și președinte a Comisiei de Transporturi, e vorba de Comisia pentru Securitate Rutieră sunt uh, pe aceeași linie de gândire ca și dumneavoastră și deciziile recente ale Curții Europene de Justiție de a interzice repausul săptămânal normal în cabina camionului. Nu se poate așa ceva. Nu se poate ca noi, Comisia pentru Ocupare, să ne pronunțăm, să contravenim unei decizii ale Curții Europene de Justiție, pentru că dacă uh, contestăm, atunci toate deciziile viitoare ale Curții, toată lumea o să poată să vină să le conteste. Deci avem obligația de a respecta, evident, și decizia Curții Europene de Justiție, care în acest sens e foarte clară și mă bucur de faptul că amendamentele mele referitoare la Agenția Europeană pentru Muncă a fost preluat în prima versiune a amendamentelor de compromis. Știm cu toții că ceea ce lipsește din legislația europeană în domeniu, în momentul de față, e vorba de punerile în aplicare și mai ales e vorba de controle. Uh, o travă care distruge proiectul european e pur și simplu la acel dumping social acum, în mod foarte clar, nu mai trebuie să mai tot discutăm în fiecare an ce ne facem dacă nu se rezolvă dată pentru totdeauna problema controlului. Acum, în mod clar, agenția aceasta europeană este o adevărată pârghie de acțiune. O agenție europeană care să aibă drept misiune să vină și să superviseze felul în care se efectuează controlele europene în materie de transport rutier ar fi un adevărat progres, ar fi un adevărat semnal transmis în mod foarte clar. Și de altfel e un lucru cerut de asociațiile de șoferi și de statele membre. Și aș dori să vă spun de asemenea, dragi colegi, că trebuie să considerați aceste amendamente cu mare atenție. Comisia Europeană va trebui să vină cu o rezoluție în fața Parlamentului European cât de curând în ceea ce privește crearea unei agenții pentru muncă în luna martie, așa că trebuie să profităm de ocazie pentru a spune că a venit momentul ca acest aspect să fie abordat frontal și de către Comisia pentru Ocupare, cât și de Comisia pentru Transporturi. Un alt aspect, care după părerea mea este deosebit de important, reprezintă punerea în aplicare corectă a acestei directive. Evident, avem problema aceasta a tahografelor inteligente. Putem discuta despre punerea lor în aplicare, dar eu am propus 2022, însă în orice caz trebuie să fim mult mai ambițioși decât uh, comisia pe acest punct. Nu o să așteptăm până în 2034, pentru că dumpingul social, el uh, e în floare. Așa că vă rog să fim ambițioși și trebuie să transmitem un mesaj foarte clar și să susținem acest raport să-l promovăm și să demonstrăm că nu e vorba de o categorie de lucrători împotriva altor lucrători care sunt despinați, ci vrem să arătăm că astăzi condiția, aspectul principal reprezintă condițiile de lucru și de securitate pentru lucrătorii europeni, mai ales în ceea ce privește uh, transportul rutier. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Cred că nu e nimeni din uh, partea FDD. Domnul uh, Marta, din partea ENF. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnului raportor. Suntem destul de mulțumiți de munca depusă pentru că nu am înaintat decât 13 amendamente uh, și vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați preluat propunerile noastre în ceea ce privește vehicule utilitare legere. Domnul Lorio a discutat foarte mult de pe acest subiect, pentru că există o adevărată deturnare a legislației, clar și evident, și că 200 de kilometri ar fi o limită mai rezonabilă decât 100 de kilometri. Și vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, respins deteriorarea regulilor, uh, așa cum a propus Comisia, pentru perioada de repaus calculată pe 4 săptămâni și uh, am vrea să mergem mai departe prin amendamentele noastre decât poziția de statu quo. Un, con, un șofer să fie în măsură să se întoarcă în fiecare săptămână acasă, să se odihnească și nu o dată pe lună, așa cum a cerut comisia. Orice repaus uh, restrâns uh, sau restricționat trebuie să fie compensat la finalul săptămânii următoare. Însă, uitați, acum mă pot pronunța foarte pe scurt pentru că ați făcut o muncă foarte bună. Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și acum, domnul Coșa. Köszönöm szépen a Mulțumesc. Și eu, la rândul meu, sunt de părere că cele trei dosare pe care le discutăm acum trebuie să le abordăm uh, Împreună, nu vreau să repet ceea ce s-a mai spus deja și ceea ce am mai spus eu referitor la textul precedent, dar câteva din ideile mele sunt în continuare valabile, mai ales cele referitoare la dumpingul social. Sunt aplicabile și în acest dosar și spun acest lucru pentru că e clar că și colegii s-au referit la dumpingul social. Însă, ceea ce aș dori eu să spun este că nu trebuie să, să facem o confuzie între munca nedeclarată și uh, aspectele pe care le discutăm noi aici, în propunerile mele de amendamente, am încercat să contribui la îmbunătățirea textului inițial. Eu cred că mergem în direcția potrivită, mai ales în ceea ce privește perioada de lucru săptămânală, uh, care totuși trebuie să fie destul de flexibilă, ceea ce și face parte din obiectivul domnului raportor dar sistemul va da dovadă de flexibilitate atunci când, dincolo de perioada de lucru, vom regândi și perioada de repaus. Cele două merg mână în mână și trebuie să le abordăm împreună. Apoi, în ceea ce privește cele 45 de ore săptămânale de pauză și repaus, nu se ține seama de faptul că pe autostrăzile și șoselele europene nu există suficiente facilități de parcare și de staționare securizate și că nu există suficiente camere de hotel uh, disponibile. Deci, ce înseamnă atunci când discutăm despre condiții decente de igienă și de somn? Concret, ce înseamnă? Eu um, am discutat cu reprezentanții ai Asociației Transportatorilor Europeni și mi s-a spus, spre exemplu, că în Germania uh, Uh, pentru lucrătorii rutieri nu există decât 52 de stații de parcare, uh, de facilități de parcare în toată Germania cu structuri care să permită somnul. Uh, doar 13 uh, sunt la număr și atunci trebuie să înțelegem ce, cum definim aceste concepte. În dezbaterea precedentă eu am avut ocazia să spun că la noi, în Ungaria, asiguratorii nu sunt dispuși să asigure autovehiculele atunci când șoferii nu se află în ele. Deci, e clar că e nevoie de uh, parcări foarte bine concepute, securizate și doar așa vom avea asiguratori care să fie în măsură să intervină în caz de nevoie. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul raportor. Bach. <coughs> Mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru părerile exprimate Poate un alt punct din partea mea pe care vreau să-l subliniez. Colega noastră Martina Dlabaiova a atras atenția pe bună dreptate asupra statisticelor și lipsei cifrelor în ele despre ce se întâmplă cu uh, evoluția sectorului transportului cu vehiculele utilitare ușoare. Dar dacă acum e vorba de 1%, de 2%, de 3%, nu e foarte important nu spune mare lucru mai precis. Eu zic însă că noi, politicieni responsabili, trebuie să încercăm să reglementăm ceva și uh, cu mai mult uh, clar viziune. Nu putem să alergăm după evenimente și abia atunci când lucrurile sunt deja în funcțiune să spunem că avem nevoie de o legislație. E clar că modelul trebuie să fie analizat. Mie mi se pare foarte problematic însă acest uh, în acest sistem, atât pentru cei care îl uh, utilizează, cât și pentru cei care sunt utilizatori uh, activi în, uh, în domeniul transporturilor, dar, în fine, trebuie să creăm claritate. Un alt punct, locurile de parcare. Eu zic că nu numai în acest raport, ci în toate rapoartele, trebuie să exploatăm toate posibilitățile pentru a ajunge la uh, parcări sigure. Sunt uh, conștient că nu putem ajunge la această um, chestiune atât de repede, dar în foarte multe rapoarte um, s-a văzut că statele membre mai e mult de făcut. Pentru mine este de necrezut ca, de exemplu, să cerem șoferului ca pe timpul nopții, când el trebuie să se, obișne, să se odihnească, să mai și descarce uh, camionul în timpul său de odihnă, practic. Este absolut o brăznicie să cerem așa ceva um, șoferului. Cum ar fi, de exemplu, noi când ni se termină ziua de muncă să mai trebuiască să mai și facem activități de supraveghere. Supraveghere. Mi se pare absolut uh, exagerat din partea societăților de asigurări, dar și din partea unor întreprinderi care au subscris la această idee. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu! În legătură cu agenda, în Comisia EMPL, pe 27-28 martie se votează pe 10 uh, mai în uh, TRAN și uh, după aceea vom vedea când se votează la plenară. Eu zic că suntem aici într-o trilogie, o trilogie a transportului și de aceea aș vrea să trecem la punctul 6 care este modificarea regulamentului 1071 pe 2009 și a 1072-2009 în vederea adaptării la evoluțiile din sector. Aici doamna Lope Fontanie este raportor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și într-adevăr e un proiect de aviz care se confruntă cu anumite dificultăți. Au fost prezentate 223 de amendamente. Sunt multe idei contrare în aceste amendamente și pot să vă spun că prima versiune a amendamentelor de compromis uh, va avea loc astăzi și vom avea o primă ședință oficială a raportorilor din umbră, pentru că am avut deja anumite întâlniri, așa, ca să discutăm eu sunt conștientă că e foarte greu pentru că adevărul este că sunt niște amendamente care se bat cap în cap, însă sunt o persoană optimistă și cred că noi cu toții ne dorim să avem uh, un acord. Și așa că asta vom încerca să obținem. Niște adevărate amendamente de compromis. Am să încerc să mă concentrez în această primă intervenție pe acele puncte pe care eu le consider mai problematice în funcție de amendamentele primite în ceea ce privește autovehiculele ușoare. După cum știți cu toții, e vorba de cele care au sub 3,5 tone și care uh, beneficiază de o derogare în ceea ce privește regulamentul 1071. Sunt de acord cu mulți colegi în ceea ce privește îngrijorarea lor referitoare la acele întreprinderi de tip cutie poștală și falși lucrători independenți care utilizează astfel de autovehicule și cred că asta este foarte clar în toate amendamentele, trebuie să lucrăm, să luptăm împotriva acestui fenomen fenomen. Însă, în același timp, nici nu trebuie să creăm niște bariere administrative excesive care să ducă la dificultăți în domeniu pentru lucrători. Așa cum au spus mulți colegi în amendamentele prezentate, întreprinderile care realizează doar transporturi naționale, cred eu că trebuie să fie în continuare excluse din regulament. Și împărtășesc și ceea ce scrie în amendamentul 32 al domnului Bach, și anume să se utilizeze aceste Uh, reguli pentru autovehicule care merg între 2,2 și 3,5 uh, tone. E o propunere din partea colegului Bach și merge în direcția potrivită. Acum, pe de altă parte, în ceea ce privește cerințele economice care trebuie să fie îndeplinite, eu cred că acestea nu se pot fi aplica în mod identic și celor care utilizează camioane de tonaj mare. Trebuie să fie mai flexibile, pentru că altfel s-ar putea să existe un efect negativ asupra ocupării și asupra bunei funcționări a pieței interne. E un prim punct în care există păreri uh, diferite. Apoi, în ceea ce privește statele membre și criteriile de acces la meseria aceasta de șofer, există diferite amendamente din partea tuturor grupurilor politice care cer să se mențină articolul aliniatul 2 articolul 3 din regulament uh, din 1071, așa cum e redactată în momentul de față și care permite statelor membre să poată să impună anumite cerințe suplimentare. Sunt favorabilă acestei idei. Un alt aspect, libertatea de stabilire uh, Uh, este una din uh, piatra de, este una, o piatră de temelie a pieței interne și a libertății de circulație. De aceea e necesar ca pe de o parte să garantăm această libertate și pe de altă parte să îndeplinim cerințele aferente. Astfel vom fi în măsură să luptăm împotriva practicilor ilegale care reprezintă o adevărată problemă în momentul de față. Iar în ceea ce privește criteriile pentru a evalua uh, cât de onorabilă, pentru că se vorbește despre asta, este o întreprindere, eu cred că normele referitoare la de lucrătorii detașați nu pot fi considerate drept un criteriu, pentru că e o normativă gândită pentru o altă categorie de lucrători. Acum, aș putea înțelege că trebuie să existe niște norme referitoare la cabotaj și că acestea să fie cuprinse aici, să fie îndeplinite de întreprinderi, mai ales de cele tip cutie poștală și asta s-ar putea să ducă la o distorsiune pe piața internă internă. Deci, sunt pentru aplicarea lor pentru cabotaj. Și acum, mai concret referitor la cabotaj, acesta e un punct mai conflictual cu poziții foarte divergente. Este foarte important să ne asigurăm că cel capitolul al treilea, regulamentul 1072, este unul foarte clar. Sunt amendamente care cer reducerea numărului de operațiuni și de zile permise de muncă, precum alte amendamente care cer exact pe dos. Și, după părerea mea, ă, trebuie să evităm Uh, acest tip de operațiuni care nu au drept scop decât o sporire a rentabilității și trebuie să stabilim un număr suficient de zile de muncă în așa fel încât transportatorul să poată respecta și să permită șoferului să se întoarcă în țara de stabilire. E ceva fundamental. Și asta trebuie să fie garantat, întoarcerea în statul membru de stabilire. Iar din acest punct de vedere sunt de acord că e nevoie de un număr sporit de controle. Și în final, în ceea ce privește respectarea normelor referitoare la lucrătorii detașați și la cabotaj, și asta încă din, prima, din primul contract, nu știu, mă întreb dacă nu cumva această temă n-ar trebui să fie tratată specială în lex specialis, în mod exclusiv. Și oricum sunt teme despre care sunt gata să discutăm, să negociem, pentru că este foarte important să avem un text coerent și care să se bucure de o sprijin masiv din partea comisiei noastre și mâine va avea loc, după cum spuneam, prima noastră ședință oficială a raportorilor numărul. Mulțumesc, domnule președinte. Simon. Mulțumesc, domnul Simon, pentru S și D. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult tuturor colegilor pentru cât de mult lucrează toată lumea la dosar. După cum au zis mulți dintre colegi, Avem păreri foarte împărțite, un evantai foarte larg. Pe cabotaj avem 15 module diferite care au fost propuse în diferitele amendamente pe care le-am înaintat până acum, care nu sunt numai 15 amendamente diferite, ci acoperă un spectru foarte larg de păreri uh, asupra problemei. Nu cred că vreau să spun prea multe astăzi, pentru că eu cred că, anticipând reuniunea noastră a raportorilor din umbră de mâine, nu sunt foarte multe lucruri care sunt foarte utile astăzi. Văd că și colegul meu nu a spus prea mult, Ole, pentru că trebuie să încercăm să ajungem la o negociere fructuoasă. Sunt foarte multe păreri foarte diferite. Vorbim deja de ceva vreme despre cât e de complicat și trebuie să începem negocierea concret. Dar foarte pe scurt, doar o idee din partea mea. Nu am văzut încă compromisurile, abia l-am primit, dar nu ne-am uitat la ele foarte atent. Dar cam atât avem pentru mâine. Eu zic că trebuie când vorbim despre subiect, despre toate trei dosarele, de fapt, Cred că este singurul care nu este uh, tran uh, ampl co pe partajare. Este singurul pe care îl gestionăm doar noi și aici, în felul în care negociem, felul în care discutăm, uh, trebuie să uh, fie, să țină cont de o abordare realistă despre ce poate să obține ampl. Pentru că noi uh, aici nu avem, uh, nu suntem comisia competentă de fond pe celelalte dinainte. Amendamentele însă pe cabotaj pe care le-am înaintat noi mențin definiția cabotajului, dar și uh, restrâng uh, o, um, aplicabilitatea sa la 48 de ore după transportul internațional, care este linia pe care a luat-o raportorul SCD de la TRAN. După cum ziceam, avem un spectru foarte larg de propuneri diferite de la colegi în legătură cu accesul. E clar că vehiculele utilitare trebuie incluse, toate criteriile trebuie să se aplice la vehiculele ușoare și e clar din amendamentele care au uh, intrat că nu putem să ne permitem altă poziție. Eu zic că, de fapt, avem deja o bază de acord E un domeniu în care s-ar putea să nu fie nevoie să discutăm prea multe mâine. Eu zic că nu e foarte clar dacă avem păreri de, diferite pentru uh, adăugarea cabotajului pe lista încălcărilor, dar e clar că am înaintat amendamente pentru a garanta un fond uh, de garanție socială în cadrul secțiunii de capacitate financiară pe domeniul accesului. Eu știu că și colegii au înaintat sugestii pentru diferite durate de perioade de uh, răcire care ating și cabotajul. Vom putea să vorbim despre acestea în detaliu mâine însă. Doar câteva întrebări foarte rapide și scurte Aș vrea să cer câteva clarificări. În primul rând, un raportorul a spus că au fost înaintate amendamente în care se sugera că o parte din textul comisiei care a fost uh, tăiat Este un text pe înregistrări uh, economice care țin, uh, cer o clarificare despre active și despre garanții. Mi se pare un amendament foarte straniu aici, pe care nu am înțeles de ce l-au tăiat. Mi-e clar că se dorește eliminarea birocrației uh, inutile, dar nu știu exact care era partea inutilă de aici. Și altceva ce nu înțeleg dacă merită acoperit aici sau nu și poate că nu merită este discuția despre lex specialist pe care am avut-o la ultima întâlnire la care am vorbit. Eu am ascultat foarte atent, dar nu sunt foarte convins că am înțeles exact ce vreți să spuneți. și dacă raportorul a preluat propunerea dumneavoastră și dacă vreunul din uh, dumneavoastră poate să ne spună mai multe despre implicațiile acestei abordări. Pe mine m-ar ajuta foarte mult pentru că nu prea înțeleg. Dar putem lăsa lucrurile așa și vă adresez și mulțumiri, desigur, și putem să ne întâlnim. Mulțumesc pentru ECR, doamna Stevens. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, dragi colegi. Sunt absolut de acord cu raportoarea în ceea ce privește lupta împotriva societăților uh, paravan trebuie să fie o prioritate pentru noi libertatea de stabilire, libertatea serviciilor sunt uh, pietre de temelie ale pieții interne, însă practicile ilegale, funcționarea și durabilitatea pieței uh, unice sunt în pericol. De aceea nu putem să ne permitem așa ceva. Trebuie ca întreprinderile care se stabilesc într-o țară membră să mm, întreprindă activități într-o manieră durabilă. Iată Aici cred eu că e nevoie de o evaluare individuală, ținând cont de toate elementele. Controle mai bune, o aplicație mai, care mai bună a legislației, o cooperare mai bună între statele membre, acestea ar fi esențiale. Sunt de acord că trebuie evitate toate lacunele, iar cabotajul trebuie să răspundă obiectivelor de eficiență de mediu. Trebuie să evităm, deci, o serie de capcane, însă cabotajul nu poate să fie o scuză pentru a conturna legislația socială în statul gazdă. Nu sunt, deci, pentru liberalizarea care se propaghează aici, pentru că eu cred că ar trebui, ar duce la o concurență neloială. Eu am propus o limitare uh, pe două zile și după aceea când avem reguli ușor de aplicat, o să putem lucra mai ușor. Eu mă bucur să colaborez cu raportoarea, cu raportorii din umbră, pentru ca să putem ajunge la un compromis echilibrat. Vă mulțumesc! Mulțumesc în numele liberalilor și democraților. Are cuvântul Martina, da, surpriză, tot eu, din nou. Mulțumesc foarte mult, Veronica, pentru prezentare. Mă bucur să avem o reuniune de, a raportorilor din umbră deja mâine. Voi răspunde și către domnul Simon, pentru că dacă am înțeles bine întrebarea, îmi pare rău că mă gândeam la altceva. Chiar, de fapt, am și visat despre șoferii de camioane acum o zi, deci vă dați seama ce nebunie. Oricum, ce vreau să zic despre Lex Specialis este că ne referim la directiva pentru detașarea lucrătorilor din 96, dar această directivă acum este revizuită și suntem în triloguri. Nimeni nu știe la ce ne referim de fapt, pentru că textul e în revizuire. Când vă spuneam înainte care este avizul meu, Uh, și clauza pe transport va fi introdusă în directiva generală și va avea un impact enorm asupra lex specialis. Ceea ce vroiam să vă spun era tocmai pentru ca să fiți conștienți de faptul că sunt legate și că impactul directivei mamă va, se va vedea și pe lex specialis. De multe ori vorbim despre anumite reguli și vor, ne referim la ele, dar sunt reguli din directiva din 96, ceea ce e acum în revizuire. Îmi imaginez că anumiți colegi de la TRAN, de exemplu, nu știu ce discutăm noi la triloguri și că vom avea o revizuire. Iar anumite legi care acum uh, sunt uh, în, în, în aplicare nu vor putea să mai fie aplicate. Iată de ce eu repet că e important să coordonăm activitatea pe dosare, mobilitatea, directiva mobilității deschisă, dar și directiva detașării. Deci toate dosarele acestea sunt uh, interconectate. Veronica, ce vei decide tu pentru dosarul acesta pe cabotaj va fi crucial și pentru detașarea șoferilor, pentru dosarul meu și va fi de asemenea și pentru dosarul domnului Bach eu zic că e foarte important să nu uităm și vreau să vă atrag atenția că în uh, proiectul meu de aviz pe detașarea lucrătorilor uh, în domeniul transporturilor, am inclus uh, cabotajul um, în cadrul detașării încă din prima zi. Unele state membre și-au exprimat îngrijorarea despre acest subiect și de aceea garanția lucrătorilor în domeniul transporturilor, de deci șoferilor, este încă din prima zi prevăzută în text. E important să găsim acum un echilibru între aceste dosare. Dacă garanțiile sociale pentru șoferi sunt acordate, atunci nu trebuie să fim foarte restrictivi uh, cu numărul de operațiuni permise în contextul uh, livrărilor internaționale. Nu ar fi bine, de exemplu, să limităm operațiunile de transport nu numai din motive economice, ci și din motive de mediu, dacă îngrijorările despre plățile uh, șoferilor au fost rezolvate de către regulile din directiva detașării. Deci aici avem de găsit un echilibru în mod evident. Mă bucur să vă văd pe toți mâine și să avem această discuție în reuniunea raportorilor din umbră și să încercăm să avem o privire de ansamblu asupra tuturor dosarelor. Mulțumesc! Mulțumesc pentru GUE, doamna Cari. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat, doamnă raportor, și pentru invitația pe care ați adresat-o pentru uh, întâlnirea cu raportorii din umbră. Cu siguranță vom putea să discutăm foarte bine. Avem mai multe poziții diferite aici, e clar, dar eu cred că putem uh, să ajungem la un acord în uh, legătură cu uh, vehiculele utilitare. Grupul nostru este și de acord cu uh, socialdemocrații că trebuie incluse vehiculele ușoare, iar cauza este că putem vedea deja în ziua de astăzi că societățile de transport exploatează granițele. Se iau, de exemplu, vehicule care sunt chiar sub prag și nu avem nicio posibilitate să extindem aceste praguri și nu trebuie să se poată conturna legea. În legătură cu cabotajul, e foarte clar pentru mine ce este de fapt acest cabotaj. E vorba de um, drumuri naționale, de exemplu, se merge, um, se fac livrări sau se merge pe anumite uh, Uh, trase în țara respectivă, dar uh, vrem ca în momentul în care uh, lucrătorul este activ într-un domeniu să poată să aibă aceeași plată ca cei care fac același muncă ca și el și aici protejând și regulile de cabotaj. Cum putem să găsim o soluție la așa ceva? Propunerea noastră ar fi să avem o perioadă de timp limitată pentru cabotaj, după care să fie introdusă o perioadă de cooling off, de răcire. Dacă ai mers pe regula cabotajului uh, într-o țară, trebuie părăsită țara respectivă și după aceea trebuie să aștepți o perioadă de timp pentru a putea intra din nou. Astfel se împiedică abuzarea regulilor și trebuie să existe uh, călătorii de cabotaj adevărate. Nu se poate ca, de exemplu, să stai pe o parcare într-o în străinătate o zi, după care continui și se consideră că este o, um, un drum național consideră că este o, um, o călătorie, un traseu național. Trebuie să-i protejăm pe lucrători, trebuie să avem uh, și aceeași plată dacă lucrează în țara respectivă. Mulțumesc, doamna Deli. Dragi uh, colegi, stimate domnule președinte, dragă Veronica, e un subiect pe care îl cunoaștem foarte bine. L-am mai abordat de multe ori. Aș vrea să-ți mulțumesc în primul rând pentru cât de mult ai uh, lucrat la dosar. Aș vrea să-ți spun câteva elemente importante în dezbatere. Cabotajul a fost creat la origine pentru a evita o returnare goală a camioanelor, un retur gratuit, uh, gol. Um, această practică a fost, uh, de fapt, după aceea golită de conținutul său original, ceea ce a creat condiții de concurență foarte neloiale. Iar uh, în ziua de astăzi este absolut obligatoriu să se recreeze un cadru și să se limiteze cabotajul. Eu am depus un amendament care propune limitarea la o zi cu o perioadă de um, cadru de o săptămână. Au existat uh, discuții recente la Consiliu și poziții în alianța mm, domeniului rutier și cred că Parlamentul uh, European trebuie să fie foarte ambițios pe subiect. Toată lumea din comisia aceasta nu poate decât să fie de acord pentru a în fine, pune capăt practicii întreprinderilor paravan. Spunem aceasta de mai mult timp. Haideți, în fine, să punem lucrurile în aplicare. Aș vrea să mai evoc altceva care a fost uh, exprimat și de alți colegi despre încadrarea vehiculelor utilitare legere, ușoare. Nu se poate ca ele să scape din uh, țesutul legislativ actual. Este vorba de una din prioritățile dosarului. E vorba de multe societăți uh, de transport care fac apel din ce în ce mai mult la vehiculele ușoare pentru a conturna legislația europeană în uh, vigoare. Această practică are un impact absolut negativ în ceea ce privește protecția mediului, pentru că în loc de un camion avem 10 vehicule utilitare ușoare care sunt uh, pe șosele, are și o implicație pe securitatea rutieră, pe condițiile de lucru al lucrătorilor din uh, sectorul transportului rutier. De aceea e foarte important că vehiculele utilitare ușoare să fie și ele integrate în legislație în fine. Salut amendamentele venite din partea domnului Bach, domnul Rochefort, care merg în direcția aceasta. Ultimul punct la care vreau să mă refer se referă la control și la sancțiuni. Am depus un amendament care propune ca amendamentele care nu respectă legislația Europeană să fie înscrise pe o listă neagră bazată pe modelul aerian. În aviație, dragi colegi, unele companii sunt pe o listă neagră care evită ca ă, cetățenii să precurgă la astfel de companii pentru că nu respectă niciun standard de, de securitate și nici legislația. La fel trebuie să avem și în domeniul rutier. Trebuie să avem o listă neagră care se bazează pe criterii ferme și toți cei care nu respectă legislația europeană să se regăsească pe această listă neagră. Trebuie să intervenim operațiunile de transport uh, și să avem uh, pe lista aceasta Uh, o, uh, și o, un sistem de actualizare care să fie făcut de către Agenția Europeană de uh, Securitate în domeniul transportului rutier și vreau să mă refer și la colegii de la APP pe tema agenției. Suntem în momentul acesta într-un moment istoric eu, la nivel european. Ori folosim această oportunitate pentru a spune avem un proiect european pentru a face o agenție europeană care vine să controleze situația sau, vă spun clar, că euroscepticii, cei care vor să distrugă proiectul european, o să poată să-și mai frece mâinile câțiva ani. Vă mulțumesc, dragi colegi. Merci. Pour... Mulțumesc. Din partea EFDD nu e nimeni, așa că îi dau cuvântul domnului Marta. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, doamnă raportor și... Vai, cât de mult am apreciat perspicacitatea oratoarei dinaintea mea. Mulțumesc, doamnă raportor, pentru propunerea noastră de a dubla controlele pe cabotaj. Am spus-o și înainte, dacă avem cabotaj, avem dumping social, avem concurență neloială și avem condiții proaste de lucru. Și uh, atunci când spuneți că și cabotajul a fost creat pentru a evita ca să se întoarcă goale camioanele. Dacă când vorbim despre transportul internațional pe șosele, deci transportul rutier, cineva care are uh, o afacere bună nu se întoarce gol niciodată, traversează mai multe țări și există propuneri pentru a transporta, de exemplu, dintr-o țară terță, dintr-o țară uh, prin care trece, către o altă țară anumite mărfuri. Deci argumentul nu mi se pare că stă în picioare. Fie eliminăm cabotajul și lucrurile atunci vor merge foarte simplu, sau dacă păstrăm cabotajul, e clar, trebuie ca transportul rutier să rămână în domeniul de aplicabilitate a directivei pentru um, detașarea lucrătorilor. Dar după cum a zis și Martina, dar cum vreți să calculați așa ceva? Va fi foarte complicat șoferul petrece o zi în Germania la condițiile germane, apoi ajunge în Belgia și uh, stă o dimineață acolo, o dimineață în condiții belgiene, deci după aceea ajunge în uh, Franța și ajunge, de exemplu, să lucreze după condițiile franceze și eu zic că este o complicație întreagă. Eu zic să simplificăm lucrurile și pentru ca transportatorii să poată să lucreze bine, trebuie să nu se întoarcă fără marfă. Când vorbim însă de vehiculele utilitare ușoare, bineînțeles că avem o deturnare cu intenție a textelor legislative și e clar că va trebui să uh, aplicăm uh, aceste noi obligații pe care le creăm tuturor textelor și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, Danuta, te rog. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam również do... Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Mulțumesc și eu. Și, și eu îmi doresc să elaborăm un document bun în această uh, pe acest dosar atât de dificil. Asta e important cu atât mai mult cu cât, iată, ne confruntăm în Uniunea Europeană astăzi cu o lipsă de șoferi. Și nu e vorba doar de Europa de vest, ci și de cea centrală și de est. <clears throat> Ar trebui să fie deci o prioritate să creăm condiții cât mai bune pentru șoferi, astfel încât ei să poată munci cum trebuie, să se bucure de timp de odihnă, și siguranța pe șosele trebuie în continuare garantată. Ca să ne putem asigura de toate aceste elemente, trebuie să nu uităm un lucru. Și mă refer la raportul George Bach privire la timpii de odihnă. Pentru a găsi flexibilitatea necesară, cred că trebuie să avem reguli unitare despre timpii de odihnă. Nu putem avea reguli diferite de la o țară la alta. Eu cred că perioada ar trebui extinsă de la 2 la 4 săptămâni, astfel încât șoferii să se bucure de 5 zile de pauză. o soluție în uh, care vine și în întâmpinarea nevoilor familiei. În ceea ce privește raportul lui George Bach, aș vrea să reglementăm și timpii de odihnă în cabină. Trebuie investit în uh, parcări mai sigure, a spus-o George deja. Nu e normal ca acesta să uh, își mai și păzească marfa în timpul somnului. Dar din păcate așa arată lucrurile. Și de aceea se pare că numai așa poate fi asigurată marfa când e transportată în străinătate. Timpii de odihnă ar trebui considerați în, în cabină dacă aceasta este dotată corespunzător. Există un text de lege acum câțiva ani care cerea ca, eh, iată, tocmai cabinele noilor autovehicule să fie de așa natură încât să se poată bucura de odihnă acolo. Asta ar trebui să fie o motivare și ca statele membre să se asigure de <clears throat> infrastructura necesară. Ar trebui încurajate statele membre să progreseze iar în ceea ce privește propunerea lui Penelope și atrage atenția asupra unui element cheie, vorba de regulile sub care are loc cabotajul. Avem nevoie de un sector competitiv și de aceea avem nevoie de o liberalizare a sectorului. <clears throat> Eu cred că această propunere de a devia este o propunere bună. Și colega Deli a spus că, iată, cabotajul să dureze doar șapte zile, ceea ce e foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. Păcat, a plecat colega. Acum nu știu, probabil că eu azi excepțional m-am pus o bluză verde și Am gândit că poate avem o aliniere de gândire cu Karima Deli și câțiva dintre noi pe acest subiect. Dar, mă rog, în fine, aș vrea să mă refer încă o dată, nu că m-aș, aș face o, ar deveni o obsesie, însă știți, domnule președinte, de luni de zile lucrăm pe aceste vehicule utilitare ușoare care scapă de orice legislație. De ce? De ce? Pentru că de multă vreme, timp de multă vreme a fost o problemă inexistentă și acum aud ce spunea Martina. Nu avem statistici uh, de încredere în ceea ce privește vehicule utilitarele ușoare. Deci, concluzie pe care ar trage unii în mod privit, înseamnă că e o problemă inexistentă. Deci nu e nevoie de legislație. Uh, dar, având în vedere că e ceva care nu se recunoaște la nivel juridic, e greu de obținut statistici, însă asta nu înseamnă că fenomenul nu există. Apoi alți colegi spun, păi stați că e o problemă marginală și nu e nevoie de legiferare în domeniu. Eu consider că, din potrivă, munca noastră este tocmai să intervenim atunci când problemele sunt încă marginale, în loc să ia amploare și devin exponențiale și devin de negestionat și atunci să ni se spună, păi stați puțin că nu mai putem da înapoi. Deci e foarte important ca pe fiecare subiect să putem merge în direcția unei integrări în legislația europeană, unor norme europene și să integrăm deci și problematica aceasta a vehiculelor utilitare uh, ușoare, în loc să mai așteptăm 3, 4, 5, 10 ani și să spunem atunci, stați puțin că nu știam. Uh, și creăm o situație imposibil de gestionat și ne va fi greu să dăm înapoi. Nu, insist. Insist pentru că trebuie să luăm în considerare acum acest subiect și e nevoie de un consens atât aici cât și în Comisia pentru Transportul. Mulțumesc. Mulțumesc și acum are cuvântul Comisia. Vă rog, dacă doriți să interveniți. Yes, um, thank you very much. Mulțumesc din partea move. Mă voi referi la două aspecte, cele două propuneri, odată pe lex specialis și apoi despre regulamentul legat de tehograf și apoi colegul meu <clears throat> se va referi la ultimul punct adus în discuție. În primul rând, aduc aminte că Comisia a propus aceste propuneri legislative ca un pachet de soluții am constatat în evaluarea ex post că provocările cu care se confruntă sectorul se află într-o strânsă legătură, așa cum au și așa arătat doamna Leabalova. Și ne bucurăm să vedem că aceste discuții pe aspectele sociale și de competitivitate sunt discutate împreună. Ne se pare foarte important să continuăm să discutăm acest, aceste subiecte ca pachet. <clears throat> În primul rând, pe Lex Specialis trebuie văzut cum tratăm uh, acest punct, să existe înțelegere comună, avem nevoie de reguli și de o implementare simplă și eficientă Am văzut uh, că unii susțin că propunerea noastră introduce mai multe uh, vehicule astfel, dar uh, propunerea noastră vine ca răspuns la situația actuală și unde diferite state membre aplică cerințe administrative divergente. Unii cer trimiterea documentelor pe fax, alții pe mail, alții doresc plata unor taxe uh, administrative, alte state membre cer un document pe fiecare operațiune, alții una la șase luni. Noi dorim o listă finală de cerințe administrative ca să uh, ajutăm să armonizăm toate aceste cerințe. Iar în ceea ce privește plafonul, sau plafoanele, încercăm să găsim un echilibru, să avem pe de o parte protecția socială a lucrătorilor, pe de altă parte serviciile, operatorii, activitatea economică, echilibru care este văzut diferit de noi sau de dumneavoastră și ne-am mai uitat la un element și anume riscurile și asta a fost indicat și în evaluarea de impact, plafoane prea joase creează riscul unor angajări fictive, iar un plafon prea mare creează riscul rotării um, șoferilor pentru a evita regulile. De aceea am ajuns la acea valoare care, iată, bifează ambele opțiuni. În ceea ce privește regulile, ne bucurăm să vedem că există susținere. Se propun diferite soluții, dar toată lumea e de acord. Dacă ne uităm la amendamente, că aceste condiții de odihnă trebuie să fie adecvate. Asta și pentru siguranța lor, dar și pentru siguranța pe șosele. am constatat că există și elemente noi. Autoritatea Europeană de uh, Protecția Muncii, știți că se lucrează la instituirea unei astfel de autorități. Iată că aceste amendamente sunt binevenite. Apoi parcările securizate, Comisia susține astfel de proiecte, susține această idee, am lansat chiar o facem un studiu acum cu privire la posibilități și la nevoia de finanțare. <clears throat> La vehiculele ușoare, știți că noi le-am am propus să fie incluse în reguli și considerăm că e un uh, prim pas înspre profesionalizarea sectorului, dar uh, includerea tuturor cu toate cerințele, cu cerința de introducere a unui nou tahograf, ar trebui să fie susținut măcar de o analiză costuri-beneficii. Și tot despre aceste tahografe, introducerea lor timpurie a celor inteligente, am văzut că s-a spus că textul comisiei ar uh, conține data de 2030, dar nu e propunerea comisiei. Noi nu am propus nicio modificare în propunerea noastră. Perioada de 15 ani, perioada de tranziție, a fost adoptată în 2014 de legiuitori. <coughs> Am uh, lansat un studiu analizând introducerea ulterioară a acestor, acestor tahografe, iar după finalizarea acestui studiu vom avea uh, elemente care ar putea justifica echiparea retroactivă. Nu în ultimul rând, uh, Vorbind de această introducere mai timpurie, atunci am putea vorbi și de echiparea autorităților cu echipamente de control. Pentru că, desigur, fără control, niciun tahograf nu are vreo utilitate. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc domnei Fontanie pentru propunerea de text Există mai multe idei cu care suntem de acord. Aplicarea condițiilor de cabotaj e un obiectiv uh, pe care Comisia îl împărtășește. Regulile de cabotaj trebuie să fie clare, simple, dar controlate în practică. Deci trebuie ca aceste reguli să fie uh, aplicate corespunzător. Despre vehiculele ușoare s-au spus multe. Aș menționa doar că am încercat să avem o abordare echilibrată. Am văzut că numărul acestor vehicule crește, că sunt folosite și în traficul internațional. Însă să nu uităm că sunt în principal companii mici de aceea ar trebui să evităm suprareglementarea. Dar e mai bine să luăm măsuri acum, pentru că, așa cum am spus, dacă nu facem nimic acum, următoarea revizuire a acestor reguli se va face abia peste 10-15 ani și până atunci fenomenul va căpăta o altă amploare, cu siguranță. O idee interesantă așadar să ne concentrăm asupra autoutilitarilor ușoare. Ele au un efect pe traficul uh, transfrontalier, da? Putem susține așadar această idee. La 3.2 din 1071, regulamentul 1071, adăugarea de criterii suplimentare pentru accesul la această profesie suntem de părere că avem nevoie de reguli comune, deci o mai mare armonizare. Intenția noastră este să avem criterii mai largi dar am dorit să eliminăm această posibilitate ca statele membre să înceapă să impună condiții unilaterale cu privire la accesul la profesie. Acest efort al armonizării e crucial, credem noi, în propunerea noastră. Și încă un lucru, subiectul delicat al cabotajului, propunerea comisiei e bună, echilibrată, reguli simple care pot fi aplicate în practică, dar suntem de asemenea de acord că există presiune în anumite state membre asupra operatorilor, dată fiind competiția operatorilor străini și chiar dacă obiectivul final este să avem o piață unică pentru transportul rutier nemărfuri, suntem încă departe de aceasta și nici nu ne putem mișca prea repede înspre o deschidere completă a pieței. Mulțumesc! Mulțumim, Veronica! Mulțumesc, domnule președinte! Și foarte pe scurt, având în vedere că mâine ne vom întâlni câteva aspecte în ceea ce privește registrul electronic național. Deci, e vorba de registrele electronice naționale, a, cele care apar în text. Acolo se prezintă un amendament de compromis. Comisia vorbea de volum de active de capital. Noi am modificat, însă oricum vom avea un amendament de compromis și cu siguranță mâine vom dezbate mai în detaliu exact ce anume ne dorim să introducem. Da, există o schimbare acolo, iar în ceea ce privește normele pentru lucrătorii detașați, sunt de acord. Uh, așa cum spunea și Martina, e clar că e, ține mai degrabă de uh, raportul său. Apoi, cabotajul, o temă complicată. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să găsim o soluție și trebuie să ne asigurăm că există o întoarcere a camionului respectiv, însă nici nu ne putem permite să contracărăm piața internă și să permitem să nu se respecte normele aplicabile. Mai mult decât atât, dezbaterea poate fi una îndelungată și mâine vom vedea toate argumentele. Cred că va fi o dezbatere aprinsă, interesantă și să sperăm că vom ajunge la un acord. Iar în ceea ce privește vehiculele ușoare, și asta pare să fie ceva mai complicat. Iar propunerea făcută de George Bach mi se pare una foarte interesantă și ar merita să fie uh, dezbătută. Să încercăm măcar să ne referim și la aceste vehicule care au un tonaj de mai puțin de 3,5 tone și să încercăm să găsim o soluție și pentru ele. Cam atât și mai discutăm mâine. Și de asemenea, evident, va trebui de asemenea să ținem seama și de cele spuse de comisie. Thank you very much, Chair. I, I just have one, uh... Mulțumesc. Eu am o observație logistică. <clears throat> E domn Fișier atât de important, un dosar atât de important, ar trebui să avem prezenți pe toți membrii aici. Nu știu dacă a meritat să punem subiectul luni la ora 3 pe ordinea de zi, dar deci cred că pentru mulți colegi nu a fost posibil să fie prezenți. E o dezbatere care are nevoie de toți membrii. Și apoi ați modificat agenda joi în ultimul moment. Poate alții au... dar ar fi trebuit să fie în altă parte. Nici eu ca raportor n-am fost informată am aflat târziu. De aceea vă rog să fim precauți cu astfel de dosare legislative. Nu avem prea multe și trebuie să fim precauți. De recomandarea mea pentru dățile viitoare. Da, cred că într-adevăr trebuie să fim atenți la aceste detalii pentru că e vorba de dosare importante. Uh, calendarul adoptarea în Comisia pentru Ocupare 27 sau 28 martie, 24 în comisie, mai în Comisia de Transporturi. Acum vă invit, nu știu dacă uh, seara, în loc să numărăm oile ca să adormim, poate că ar fi bine să numărăm camioanele. Însă, în orice caz, vă invit să fiți proactivi, în măsura în care discutăm despre transporturi, ori chiar mâine vom constata că transporturile la Bruxelles vor fi complicate. Există un preaviz de grevă pentru serviciile de uh, transport pe cale ferată, metrou, uh, autobuz. Uh, așa că vă rog să fiți atenți și la acest aspect. În orice caz ne vedem mâine la ora 9 și jumătate pentru a continua lucrările noastre. Uh, vom avea o ședință de vot mâine. Mulțumesc!